pentru prezență. Luna nu e foarte ușor, dar suntem gata. Vă puteți închipui pentru trei ore de comisie. Vă rog să vă închipuiți, da. Dragi prieteni, să trecem așadar la ordinea de zi, punctul 1. Dacă nu sunt observații, se poate adopta ordinea de zi. Nu văd sau nu aud vreun comentariu. Anunțurile mele. N-am niciun anunț deosebit. Așadar, trecem direct la punctul 3, raportul intermediar privind cadrul financiar multianual 2021-2027, poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord. Și am vrea să discutăm un proiect de aviz al raportorului în acest caz, Unii dintre colegii uh, raportori din umbră sunt prezenți și permiteți-mi să spun că avem peste 30 de minute pentru discuție, dacă e necesar. Chiar atât de mult timp. și am căzut de acord între coordonator, raportor din umbră, în legătură cu poziția noastră la Comisia ITRE. Permiteți-mi să subliniez trei chestiuni generale. Mai întâi, trebuie să cădem de acord cu privire la o metodologie limpede pentru prezentarea cifrelor în baza unor prețuri constante. Și aici, asta corespunde cu poziția colegilor de la buget, ceea ce ne va ajuta să transmitem un mesaj clar să evităm manipulările și insistăm asupra unui caracter obligatoriu al revizuirii CFM la jumătate de termen cu aprobarea Parlamentului. Acestea erau observațiile specifice. Să nu uităm, Orizont Europa, propunerea noastră a fost de 120 de miliarde, continuă să fie valabilă, iar EU Invest ar trebui să vină peste orizont Europa. Pe lângă acesta a fost propunerea noastră și aș vrea să subliniez din nou. Mecanismul de conectare a Europei, sinergiile, după cum se precizează în uh, acea revizuire la jumătate de termen sunt lucruri absolut necesare și fonduri suplimentare exclusiv pentru a sprijini tranziția energetică în regiunile cu intensivitatea carbonului în CFM. Problema cea mai dificilă pentru noi toți, termenul limită pentru amendamente, 13 septembrie la prânz și unele gânduri în legătură cu poziția generală a comisiei noastre în cazul bugetului. Am vrea să votăm la ITRE pe 9 octombrie, dar coordonarea, pentru că trebuie să cooperăm cu Comisia pentru Buget, iar colegii de la buget, raportorii și coordonatorii propun să definească cifre explicite pentru pachetele financiare ale diverselor programe pentru perioada 2021-2027, traducerea tehnică a cifrelor din CFM în poziția Parlamentului European. Și aceste cifre vor fi apoi incluse în CFM-ul bugetar sau raportul intermediar, ca și în viitoarele rapoarte legislative pentru acele programe. Ceva foarte important, v-am citit ce au propus colegii de la Comisia Bugetară. Ideea este să convenim mai întâi în legătură cu poziția Parlamentului European în general și întregul pachet financiar și după aceea să lucrăm la rapoartele legislative pentru programele specifice. I-am rugat pe viceraportorii CFM din comisia noastră să lucreze pe baza propunerii bugetare, pentru că totul se leagă de propunerea bugetară, deci vă rog să reacționați în calitate de raportori pentru propunerile noastre bugetare și în baza reacțiilor dumneavoastră să pregătim răspunsul sau am pregătit răspunsul trimis astăzi. Eu, ca raportor de la ITRE, voi continua să conlucrez cu cei de la Comisia de Buget, cu raportorii cu privire la CFM și raportul intermediar CFM. Voi păstra așadar legătura cu colegii de la Comisia pentru Buget și în special cu dumneavoastră toți raportori din umbră. Acum aș vrea să vă invit, dacă vreți, să luați cuvântul din partea grupului politic. Domnul Gaia de la S și D. Ähm, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să vă mulțumesc pentru acest proiect de opinie, de aviz, pe care îl folosim ca bază de discuție. De asemenea, prioritățile pe care le-ați uh, menționat, uh, pe acestea le împărtășesc și eu, sunt de acord cu dumneavoastră, iar uh, în ceea ce privește noile inițiative, e bine, acestea trebuie să fie dotate cu uh, resurse financiare corespunzătoare sau statele membre să ne spună uh, care uh, sunt inițiativele la care am putea să renunțăm din punctul lor de vedere. Până una alta, însă Horizon a fost un program uh, de succes. Asta au subliniat și statele membre în permanență. Deci a fost practic o carte de vizită a Uniunii Europene. Și a fost un program care a generat valoare adăugată la nivel european, iar uh, Provocările pentru viitor au fost abordate și pregătite dintr-o perspectivă corespunzătoare prin intermediul acestui program. De aceea, cred că prioritățile pe care le-ați menționat sunt foarte importante și sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Buzec, că ar trebui să uh, solicităm uh, bani suplimentari care să ofere și posibilitatea uh, unor comparații clare, pentru că la Comisia pentru Bugete ne-am gândit la ceea ce ne propune Comisia, care erau un, uh, niște prețuri nominale, dar nu erau niște prețuri uh, constante, erau uh, influențabile de către rata inflației, ceea ce le făcea să fie puțin transparente. Deci mai multe finanțe pentru Horizon Europe, acestea ar trebui să fie alocate și eu și grupul meu politic uh, suntem dispuși să sprijinim uh, propunerea de 120 de uh, milioane suplimentare. Din punctul nostru de vedere, trebuie abordate toate provocările uh, sociale ale uh, viitorului, de asemenea uh, aspecte precum schimbările climatice și altele. Trebuie să se facă în continuare o distinție clară între programele din domeniul civil și cel militar. Această construcție mi se pare puțin riscantă pentru că există și acest uh, fond um, pentru defensivă, pentru apărare, fond european pentru apărare, dar uh, Horizon um, trebuie să rămână în continuare uh, pe partea civilă și dacă se dorește un program de cercetare în domeniul militar suplimentar, atunci acesta trebuie să fie dotat cu mijloacele financiare corespunzătoare care să-i fie dedicate lui special. Deci trebuie să facem în continuare această distinție clară. Apoi, am înaintat câteva amendamente referitoare la necesitatea uh, unui volum corespunzător de mijloace financiare mai ales cele care țin de competența ITRE. Mă gândesc la programul privind uh, spațiul și, de asemenea, la programul privind IMM-urile. Președintele întrerupe, vă rog uh, să vă opriți pentru că... sau poate mai adăugați doar două, trei propoziții și încheiați pentru că aveți o intervenție mult prea lungă. Da, stimate domnule Buzec, câteodată politica e cam complicată. Poate că ar trebui să rezistăm câteodată un minut în plus, dar uh, voi respecta ceea ce ați spus și voi fi cât se poate de succint. Deci voi mai spune mm, ceva care mi se pare important și anume combaterea schimbărilor climatice. Acestea trebuie, uh, acesta este un domeniu care trebuie subliniat și de asemenea există câteva probleme politice la care ne-am referit și în trecut, uh, finanțe mai multe pentru uh, energiile regenerabile, eficiență energetică și așa mai departe. Vă mulțumesc pentru răbdare. Uh, thank you. Vă mulțumesc foarte mult pentru observații. Așteptăm și amendamentele din partea dumneavoastră, dacă aveți cumva astfel de propuneri de amendament. De la ECR, domnul Ceșac, care ne locuiește pe profesor Demski, care n-a putut să vină. Iată de ce domnul Ceșac va lua cuvântul. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult că am dat cuvântul. După cum a spus pe bună dreptate, îl înlocuiesc pe profesorul Krasnodemski și vorbesc în numele lui, el nevutând fi prezent. Aș vrea să vă mulțumesc, domnule președinte, în numele domnului Krasnodemski, pentru avizul pe care l-ați prezentat. Menținerea bugetului ITRE e foarte important în lumina tăierilor bugetare. ITRE e o comisie care joacă un rol tot mai important în ce privește îndeplinirea nevoilor sociale și astfel ar trebui să se reflecte acest lucru în buget Primul comentariu se leagă de Fondul pentru Transformare Energetică pentru regiunile în care predomină termocentralele pe cărbune. Comisia Europeană trebuie să prevadă mai multe investiții pentru regiunile care vor suferi ca urmare a tranziției și transformării pieței energetice. Trebuie să ne asigurăm că e echilibru pe piața forței de muncă să apărăm locurile de muncă existente, să creăm noi locuri de muncă în acele regiuni. Ar trebui să fim mai ambițioși în ce privește noul CFM. Aș vrea să subliniez de asemenea că ar trebui să ne concentrăm pe chestiuni legate de siguranța energetică sau securitatea aprovizionării de care nu s-a ținut cont în mecanismul de conectare a Europei. Ar trebui să fie fonduri prevăzute pentru infrastructura de gaz, în special în lumina viitoarelor reduceri bugetare. Aș vrea de asemenea să mă refer la transferul de alocări financiare între diverse fonduri, ceea ce se poate face de către statele membre și deși salutăm regulamentul legat de reguli comune, considerăm de asemenea că acest instrument ar trebui să fie folosit pentru a reduce pachetele naționale. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, în numele raportorului din umbră. Următorul vorbitor, doamna Ring, în numele ALDE. Doamna Viring, mulțumesc, domnule președinte. Grupul meu consideră că ar trebui să sprijinim ideea de 120 de miliarde pentru fondul Orizont, cercetarea, inovarea, ne vor menține competitivitatea pe plan mondial. Astfel putem asigura suficiente locuri de muncă pentru cetățeni. CFM are un buget total și acoperă diverse subiecte. N-ar trebui să vorbim doar despre energie și schimbări climatice, ar trebui să avem o perspectivă mai largă. Sunt și alte domenii importante care sunt importante pentru viitorul europenilor. Deciziile politice care trebuie luate în legătură cu fondurile și nu cu CFM, unde există bugete specifice pentru provocări aparte, sunt fonduri disponibile și din fondurile regionale sau structurale. Atât doream să spun. Mulțumesc. Thank you very much. Vă mulțumesc, stimată doamnă. Doamna Sakurava, din partea GUE. Aveți cuvânt. Mulțumesc, în primul rând. Vă mulțumesc pentru raport. Cred că avizul merge în direcția cea bună. Aș vrea să vă spun că suntem gata să ajungem la compromisuri în măsura în care acest lucru e posibil. Nu vrem să se ajungă la dificultăți în negocieri. Cred că toată lumea din Parlamentul European trebuie să se asigure că negocierile se încheie rapid și nu va fi o cursă spre abis. Credem că noul CFM a primit semnalele potrivite din partea Parlamentului European investițiile și capacitatea de a acționa nu pot fi garantate dacă acest cadru financiar multianual nu reprezintă 1,3% din PIB. Cu cât e mai mare bugetul, cu atât mai multe poate să realizeze Uniunea Europeană din obiectivele stabilite. A doua chestiune la care vreau să mă refer este că pe ca organism ales democratic ar trebui să aibă un rol uh, pe care să-l joace pe deplin și să se implice pe deplin în aceste negocieri. În caz contrar, asta ar putea să ar putea crește deficitul demografic sau democratic mai degrabă. E nevoie de o evaluare a eficacității CFM a programului pentru perioada 2021-2027, nu în ianuarie 2023. O procedură specifică cu cerințe obligatorii pentru a raporta Comisiei Europene. În încheiere, aș vrea să subliniez că pentru GUE NGL noi considerăm că politicile aprobate și evaluate trebuie să fie în beneficiul cetățenilor E nevoie de aceste investiții să acopere lacunele lăsate de guverne pe plan național pentru a încuraja sinergiile. Să ne îndepărtăm de politicile neoliberale catastrofice ale austerității în Europa și chiar o să mă opresc în curând, domnule președinte. Vrem să sprijinim scopuri uh, civice pacifiste Europa pe care ne-o dorim, pe care o visăm și vom propune amendamente în acea direcție. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă, pentru discurs și observații. Urmează colegul sau Dargas. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, sprijin cu totul și vă felicit pentru raport că știți unui punct. Fără nicio surpriză, Ignalin 552 de milioane. Avem nevoie de 780 de milioane. De ce? Vă spun eu de ce. În prezent, proiectul intră într-o fază destul de periculoasă de, de demontarea unui uh, reactor periculos asemănător cu cel de Cernobâl. E ceva care nu poate să înceapă, nu se poate încheia Trebuie făcut dintr-o dată. Am aici niște calcule, dar nu asta e ideea. Aș vrea doar să vă spun, domnule președinte, că acum 20 de ani am studiat aprofundat acest reactor. Am început negocierile cu, pe vremea aceea, comisar Van den Broek și vă spun că e ceva cu adevărat periculos. Trebuie să îndeplinim acest program pe etape. Mulțumesc. Stimate coleg, contăm pe amendamentele dumneavoastră în acest caz. E ceva foarte absolut, da. Vom încerca să ținem cont, dar nu putem să vă promitem că se va ține cont de toate elementele. Urmează colegul Paul Rubic. Dacă e în sală, desigur că e. Așteptăm câteva momente. Nicio problemă. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Și semnăturile sunt importante. Manii fac lumea să se învârtă <laughs> și important de văzut că avem un raport foarte bun din partea lui Pascal Lamy și a echipei sale. Pascal Lamy ne-a spus că avem trei opțiuni. Una e să continuăm ca înainte, sau mai adăugăm 50% la buget și facem unele creșteri, dar cea mai bună creștere pentru locuri de muncă și PIB ar fi să dublăm suma de acum. Deci ar fi 160 de miliarde care ar fi necesare pentru a avea cel mai bun rezultat pentru cetățeni. De deci sprijin ce spune colegul nostru Nica, avem nevoie cel puțin de o linie roșie care e de 120 tot ce e deasupra e minunat, dar cât e necesar să avem proceduri accelerată, angajamente clare și 120 fără nicio reducere. E cu siguranță necesar și de la Comisia de Buget, dacă e nevoie de cineva pentru aspecte militare, mai putem adăuga, desigur, dar să nu scădem nimic de la 120. Mulțumesc. Thank you, Vă mulțumesc, domnule coleg. Acum, din partea Comisiei Europene, la punctul următor, e cineva de la Comisia Europeană? Ok. Thank you, Mr. Chair. I'm, I'm... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt aici, dar așteptam și ascultam și așteptam raportul dumneavoastră. Bun. Vă mulțumesc pentru prezența, dragi colegi, vă mulțumesc pentru sprijinul general. Înțeleg că puteți avea unele puncte suplimentare de importanță deosebită. Sunt gata să discut problema. După cum am spus, votăm pe 9 octombrie, dar termenul limită pentru amendamente, depunerea lor e joia din această săptămână, un termen foarte important. Și ne vom gândi cu flexibilitatea, ce putem sprijini din partea Comisiei ITRE și unele puncte foarte concrete care au fost deja precizate și propuse de dumneavoastră acum câteva minute. Vă mulțumesc așadar și cred că putem trece la punctul următor, punctul 4 de pe ordinea de zi. După cum știți, e un punct de importanță crucială, nu doar din punctul de vedere al Comisiei 3, ci și în general în Parlamentul European și în Uniunea Europeană și pentru statele membre. Proiectul de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului cadru Orizont Europa, un program cadru pentru cercetare și inovare și de stabilirea normelor sale de participare și de diseminare. Raportor este colegul nostru, domnul Dan Nica. și vom trata acest punct împreună cu punctul 5 de pe ordinea de zi, propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a programului specific de punere în aplicare a programului cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa. Raportor este colegul Christian Eller. După cum știți, avem răspunderea obișnuită pentru programe cadru. 3 e comisia de resort pentru cele două dosare care alcătuiesc această propunere. Ambii raportori au făcut un efort uriaș pentru a realiza un proiect de raport la timp, într-o perioadă atât de scurtă de timp. Trebuie să vă aduceți aminte că au fost doar câteva săptămâni pentru primele proiecte. Totul s-a întâmplat înaintea vacanței de vară pentru a putea fi adoptat în această legislatură. Și din punct de vedere al traducerilor a fost necesar să se finalizeze activitatea cu proiectul de raport înainte de vacanță. Termenul limită pentru amendament a fost stabilit pentru 6 septembrie, după cum știți, și acest schimb de păreri, prin urmare, reprezintă posibilitatea raportorilor să prezinte mai în amănunt pozițiile pe care le au și ceilalți membri să discute amendamentele pe care le-au înaintat în legătură cu aceste rapoarte. Știm că, precum de obicei, avem peste 3.000 de amendamente, e ceva tipic și e foarte important să menținem aceeași ordine de zi până în decembrie, ianuarie, pentru că am dorit să finalizăm cât de curând posibil. E absolut necesar și pentru a negocia în ianuarie, februarie, eventual chiar în decembrie, E o prima propunere de negociere în decembrie. Deci vom vedea dacă putem realiza acest lucru. Și acum aș vrea să invit iau cuvântul pe raportor. Mai întâi, domnul Nica, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, așa cum uh, ați menționat, n-a fost simplu, mai puțin de o lună să faci un raport pentru programul Horizon Europe. Uh, a fost un exercițiu, într-adevăr, cu multe provocări. Și aș vrea să mulțumesc uh, uh, pentru că am reușit cu sprijinul Comisiei să parcurg uh, aceste etape importante, să-i mulțumesc și cu domnul comisar Moedas, și domnului director general Pachet și domnului director Borca, cu care am avut plăcerea să merg la una dintre conferințele pe care am organizat-o la București, cealaltă am făcut-o în Bruxelles, tocmai în ideea să, de a putea să colectez cât mai multe uh, propuneri și să înțeleg mai bine care sunt elementele care nu au fost în regulă în orizont 2020 și ce trebuie schimbat. Ceea ce vreau să spun ca o concluzie generală este că Orizont Europa ar trebui să fie un program mai simplu și mai accesibil și să promoveze o participare echitabilă și transparentă. Este de salutat faptul că Orizont Europe menține aceeași structură cu trei piloni ca și programul Orizont 2020, cu toate acestea, trebuie să menționez că pilonii 2 și 3 nu sunt întotdeauna descriși clar de către Comisie. De exemplu, pilonul 2 introduce conceptul de misiuni, dar textul rămâne destul de vag. Același lucru este valabil și pentru pilonul 3. Uh, de asemenea, Consiliul European pentru Inovare, o nouă idee introdusă și pe care o salut, dar uh, trebuie să fie și însoțită de descriere adecvată activităților sale, pentru că îi acordăm și se acordă o parte importantă din buget. Complexitatea și uh, suprasubscrierea au fost semnalate de majoritatea părților interesate și, prin urmare, în raportul meu am încercat să abordez aceste probleme. Conform datelor primite de la Comisie, în cadrul programului Orizont 20 până în prezent au fost depuse mai mult de 530.000 de cereri, în cadrul 155.000 de propuneri de proiecte de la entități situate în peste 200 de țări. Principalele puncte din proiect. Un buget adecvat și mă bucur de susținerea pentru că trebuie să menționez că am avut sprijinul tuturor raportorilor din umbră. Am avut, cred că, patru întâlniri până acum în cadrul cărora atât raportorii cât și asistenții au participat și am încercat să, să, să preluăm cât mai multe dintre ideile care ar putea să fie ă, susținute la nivelul Parlamentului European, astfel încât să avem un ă, raport care să satisfacă cât mai multe dintre cerințele pe care mulți dintre colegi le-au primit de la principalii beneficiari ai acestui program. Deci buget de 120 de miliarde de euro în prețuri constante este o primă și o propunere care este de asemenea și foarte susținută și le mulțumesc tuturor colegilor pentru susținere. Cercetare fundamentală și colaborativă. Programul trebuie să sprijine toate etapele cercetării și inovării, inclusiv colaborarea în cercetarea de bază. Cercetarea excelentă, în special cercetarea fundamentală, reprezintă un element esențial. 3 reciprocitate în cadrul parteneriatelor internaționale, pentru că trebuie să existe o claritate în cadrul acestor parteneriate, iar principiul reciprocității ar trebui aplicat de fiecare dată acolo unde este posibil. 4. Reguli mai clare privind proprietatea intelectuală. Cercetarea și inovarea sunt direct legate de proprietatea intelectuală și trebuie reguli clare în acest domeniu care trebuie care sunt esențiale pentru valorificarea cercetării finanțate de către Uniunea Europeană. În special, participanții mai mici și noi uh, în program au nevoie de consiliere pentru a-și proteja mai bine drepturile de proprietate intelectuală. 5. Principiul primei exploatări comerciale pentru proiecte finanțate de către Uniunea Europeană. Noi, în Uniunea Europeană, avem rezultate excelente pe partea de publicații științifice, dar când vine vorba de uh, rezultate, uh, uh, de exploatarea comercială a rezultatelor ca urmare a cercetării științifice, aceste rezultate sunt uh, de cele mai multe ori în urma principalilor noștri competitori pe plan internațional. Prin urmare, am propus această idee de primă exploatare comercială în Uniunea Europeană pentru a maximiza impactul și beneficiile pe care uh, cetățenii europeni le fac prin taxele și impozitele pe care le plătesc. 6. Sinergii cu alte fonduri ale Uniunii Europene. Pentru a reduce complexitatea cu care se confruntă beneficiarii, este importantă creșterea sinergiilor și a conexiunilor între diverse instrumente de finanțare Uniunii, de Uniunii Europene și utilizarea unui set unic uh, uh, de norme și introducerea acelui seal of excellence, marcă de excelență, care ar trebui extinsă la întregul program. 7 eu salut introducerea misiunilor, dar ele trebuie să fie mult mai bine definite și ar trebui să înceapă treptat și ar trebui evaluate după perioada inițială, ținând cont de procedura de selecție și de guvernanță. De asemenea, este esențială ca Parlamentul să fie implicat în proiectarea misiunilor. 8. Salarizare egală pentru muncă egală. Cred cu fermitate în principiul egalității de tratament și a egalității de remunerare pentru muncă egală, special unui program, în cadrul unui program european finanțat din bugetul european. Salariile plătite dintr-un program european trebuie calculate pe baza unui algoritm comun care stabilește salariile cercetătorului european la nivelul programului european de finanțare. Aceasta înseamnă o scală valabilă pentru toți cercetătorii care participă la programul cadru, indiferent de țara de origine a cercetătorului sau de locul de desfășurare a organizației de cercetare. Această scală unică ar putea fi bazată pe nivelurile de carieră ale cercetătorilor, așa cum sunt definite în cadrul european pentru cariere în domeniul cercetării. 9. Evaluarea anonimă, care trebuie efectuată de experți independenți. Este esențial ca părțile interesate și beneficiarii să aibă încredere în Horizon, uh, Horizon Europe. Prin urmare, propun ca experți independenți să efectueze o valoare anonimă a propunerilor acolo unde este posibil. Aceasta va asigura o evaluare imparțială, păstrând în același timp criterii de excelență. 10. Simplificarea Eforturile de simplificare în programul cadru, prin sume forfetare, evaluarea în două etape, facturare internă, încrederea reciprocă în audituri și acceptarea principiilor contabile obișnuite ale beneficiarilor. Pentru o simplificare ulterioară, propun implementarea unor rate uniforme de finanțare pe tot parcursul programului. 11. Widening. Pentru ca Uniunea să-și maximizeze potențialul de cercetare și dezvoltare, trebuie să pună capăt diviziunii care există între statele membre. Acest lucru ar trebui să se reflecte și în ratele de absorție. În prezent, conform datelor care le avem, EU15 are 87,2% din totalul finanțării. EU13 4,8% din totalul finanțării, iar țările asociate 7% din totalul finanțării. Cred că cifrele vorbesc de la sine. Creșterea atractivității Uniunii Succesul final al programului Orizont Europe depinde de cât de mult poate atrage oamenii de știință și mediul de afaceri de vârf pentru a efectua cercetare și a investi în Uniune. Prin urmare, consider că proiectele care atrag oameni de știință și renți și întreprinderi dintr-o, dintr-o țară terță ar trebui să beneficieze și de un stimul financiar. Și vreau să fac o precizare privind uh, UK și Brexit. Acest raport l-am întocmit cu, un singur, uh, uh, cu o singură situație pe care am avut-o în vedere. Uh, UK este țară membră a Uniunii Europene. Deci nu există nicio altă categorie și nu veți regăsi niciun paragraf în care să puteți încadra uh, uh Regatul Unit. Regatul Unit este în țările membre ale Uniunii Europene, în UE 28, iar orice altă variantă urmează să fie stabilită de Comisia de Negociere dintre Comisie și Parlament și nu, uh, nu veți regăsi acest lucru sub nicio formă în uh, acest uh, raport. De asemenea, vreau să menționez că litera D, pe care unii colegi din UK au înțeles-o că s-a referit la, la UK, ea a avut, Comisia a avut în vedere țări precum Corea de Sud, Canada și Noua Zeelandă. Și nu există nicio intenție și nicio referire la UK. Cam acestea ar fost, domnule președinte, scurta prezentare și încă o dată vreau să le mulțumesc tuturor colegilor și Comisiei Europene pentru sprijinul acordat ca într-o perioadă de timp extrem de scurtă să putem să trecem momente grele. Thank you very much, colleague. Thank you, colleague. Mulțumesc, stimate coleg. Aș dori acum să-i rog pe raportorii din umbră să ia cuvântul. Și nu, îmi cer scuze, spune președintele. Sigur, Cristian Ehler va avea mai întâi cuvântul, dar nu în calitate de raportor din umbră, ci în calitate de raportor pentru programul nostru specific cu privire la aplicarea programului cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa. Mulțumesc! Voi începe cu un aspect procedural. Pe timpul verii, Consiliul a pus sub semnul întrebării aspectele care vizează codecizia, pentru că uh, existau două propuneri, era vorba despre legislația de bază și uh, reguli și apoi venea programul specific care se referea mai mult la aplicare. Cu toate acestea, uh, toate au fost negociate la oaltă. Uh, Comisia a decis să facă însă o distinție și acum ne confruntăm cu o situație și anume avem două rapoarte, uh, iar regulile se găsesc în parte în raportul privind programul specific și pe de altă parte în cel privind uh, restul regulilor. Iar Consiliul nu are niciun motiv să aibă rezerve cu privire la acest lucru, pentru că uh, Comisia rămâne la poziția sa, iar Consiliul și punctul său de vedere, uh, pun niște probleme pentru că se pare că nu se dorește o procedură accelerată. Și dacă intrăm în astfel de conflicte interinstituționale, e bine, aceasta nu este tocmai uh, imaginea pe care dorim să o transmitem cu privire la Europa, despre care înțelegem că este un motor al inovării și creșterii. De asemenea, în ceea ce privește vremurile în care trăim, în ceea ce privește libertatea de cercetare, uh, Um, trebuie să ne gândim și la Statele Unite, la Rusia, la China și la celelalte părți ale Europei. Ei bine, Europa trebuie să arate că pune accentul pe cercetare și că nu intră în lupte interinstituționale care nu au niciun fel de utilitate. Acestea fiind spuse, câteva cuvinte de natură generală. Cred că există un acord uh, general cu privire la faptul că apărarea și celelalte programe ar trebui să fie uh, separate. Avem un program specific, dar uh, din motive juridice uh, nu putem să îl integrăm în program și cred că ar trebui să păstrăm această separare cât se poate de clară. De asemenea, Este în interesul Parlamentului să sublinieze și să consolideze rolul IMM-urilor, așadar, cred că este un aspect pozitiv faptul că amândoi raportorii și-au arătat disponibilitatea de a accentua aceste idee cu privire la IMM-uri și ar trebui să ne aplecăm în continuare asupra acestui lucru. De asemenea, în ceea ce privește beneficiarii comuni. Iar în ceea ce privește widening-ul, și aici există anumite preocupări comune. Parlamentul uh, și nu Comisia și Consiliul au uh, venit cu inițiativa privind programul de widening, sugestiile raportorului privind uh, banii, dublarea bugetului, de exemplu, sau referirile la nevoia de a aborda toate aceste aspecte în mod substanțial au fost preluate și ceea ce este important este să înțelegem dacă dorim cu adevărat să abordăm toate aceste lucruri, ei bine, atunci nu putem face acest lucru doar din perspectiva programului de cercetare. Acesta are anumite limite. De aceea, cred că este foarte important să rămânem în contact cu colegii noștri care se ocupă de fondurile structurale, pentru că programele lor uh, și programele noastre sunt reflectate unele în altele. Nu are niciun sens să avem o nouă exprimare uh, juridică, precum marca de excelență, prin care ne referim la propuneri care sunt excelente din punctul de vedere al calității, dar să nu avem banii necesari și să facem referire la fondurile structurale, dar apoi să nu poată fi finanțate din fondurile structurale. Deci trebuie să creăm această legătură între programele de cercetare și fondurile structurale, pentru că altfel nu vom avea suficiente pârghii pentru a aborda aceste aspecte într-o manieră consistentă. De asemenea, trebuie să privim și aspectul internaționalizării. Cred că preocupările exprimate de domnul Nica uh, sunt reale și trebuie să ne aplecăm asupra lor, însă, în ceea ce privește PP-ul, cred că trebuie să evităm uh, orice ar putea să uh, conducă Europa în uh, direcția greșită. Libertatea de cercetare, deschiderea către lume, toate acestea fac parte din moștenirea europeană. Și într-o perioadă în care China devine tot mai naționalistă, Rusia, de asemenea, avem un președinte american care uh, nu dorește cercetare în domeniul schimbărilor climatice, ci mai degrabă pune accentul pe ceva de gen voodoo. Ei bine, rolul nostru european trebuie să fie acela de a arăta întregii lumi că suntem deschiși în continuare, că nu încercăm să apărăm totul numai pentru că ținem la un punct de vedere, pentru că cercetarea în domeniul climei este o provocare mondială și dacă facem acest lucru unilateral, nu se poate să avem succes. Așadar, trebuie să uh, ne păstrăm deschiderea, să atragem fonduri și din altă parte, să vedem uh, unde găsim uh, coincidență cu uh, obiectivele noastre. În ceea ce privește conținutul, uh, doresc să trec rapid prin câteva puncte. În ceea ce privește planificarea strategică, um, care este privită ca ceva strategic de către Consiliu, ei bine, noi credem că nu este așa. Credem că este necesar să avem puțin timp să ne gândim la cum stau lucrurile, să integrăm societatea civilă și de asemenea părțile interesate, dar, în fine, trebuie să fie un act delegat iar în ceea ce privește misiunile, cred că um, ar trebui să avem o perspectivă mai inclusivă, un text mai inclusiv, să uh, revizuim misiunile la 2 ani după ce au fost înaintate propunerile, pentru a uh, fi mai specifici. Iar în ceea ce privește parteneriatele, au fost uh, menționate câteva aspecte, iar majoritatea ar trebui să fie luate în considerare pentru uh, continuitate, trebuie realizate de asemenea evaluările um, contribuțiile, modalitatea în care sunt utilizate instrumentele financiare, să fie limitate sau uh, sporită utilizarea lor. De asemenea, trebuie să punem accentul și pe procesul de uh, consultare, dar în final trebuie să avem un act delegat. Marea majoritate uh, a fost de acord cu aceste aspecte. Trebuie să privim și uh, inteligența artificială, acest tip de creativitate în cercetare combinat cu inteligența artificială ar putea să fie un uh, motor pentru uh, viitor. Cred că trebuie să vedem și cum stau uh, lucrurile în ceea ce privește demonstrarea conceptelor. Avem instrumente foarte bune iar în ceea ce privește egalitatea de gen, nu trebuie doar să menționăm acest lucru uh, de nenumărate ori, ci cred că trebuie să fim mai exacti în ceea ce privește derogarea, în ceea ce privește uh, programul Marie Curie. Uh, trebuie să fim cât se poate de realiști și cred că nu ajunge să facem mențiuni privind uh, egalitatea de gen, ci trebuie să devenim cât mai concreți. În ceea ce privește acest fast track, da, într-adevăr, programele de cercetare merg uh, prea încet. Uh, am implementat acest uh, fast track ca un instrument uh, inovator, nou, iar în ceea ce privește widening-ul, m-am referit deja la acest lucru. Trebuie să clarificăm cum stau lucrurile și în ceea ce privește fondurile structurale, o uh, să vedem care sunt uh, grupurile țintă, care sunt nevoile, modalitatea de implementare, um, sprijinul uh, combinat, un mecanism solid pentru um, evaluare, pentru că uh, toate aceste lucruri sunt foarte importante, au fost procese foarte lente și cred că ar trebui să învățăm mai din aceste lucruri și să accelerăm toate procedurile, inclusiv selecția indicatorilor. Deci, instrumentul acesta trebuie să fie flexibil, rapid și să evolueze de asemenea. Cooperarea structurală este de asemenea foarte importantă definiția uh, rolurilor și responsabilităților uh, managerilor de programe, capacitatea de a atrage diverse instrumente și evaluarea riscurilor programelor. De asemenea, aș dori să mă refer la alte câteva aspecte. Trebuie să uh, avem un buget uh, foarte bine delimitat, iar în ceea ce privește clusterele, energia, împărtășim aceleași preocupări care au fost uh, exprimate de S și D, dar credem că este nevoie de măsuri de implementare și pe partea de uh, producție. Nu trebuie să ne uităm numai la producția în sine, ci și la implementare și la partea de fabricație și, de asemenea, să ne concentrăm pe facilitățile industriale, pentru că industria este cea care trebuie să adopte aceste măsuri până la urmă. Avem un program separat pentru securitate și nu cred că are sens să le integrăm în altele. Cred că trebuie să avem programe și pe partea de robotică și, de asemenea, un uh, consiliu științific care să coordoneze uh, lucrurile mai bine în Europa în acest domeniu. Avem 1800 uh, de amendamente și raportorii au înaintat câteva sute de amendamente. Vom avea timp de discuții, dar trebuie să fim rapizi. Trebuie să Înțelegem că există anumite tactici de blocare la Consiliu, dar trebuie să venim cu argumente pentru că în uh, tehnologia cuantică avem uh, un progres de uh, doi ani în fața americanilor. Deci dacă este președintele întrerupe oratorul, președintele mai întrerupe odată oratorul, dacă nu acționăm rapid, vom pierde acest avantaj. Așadar, rapiditatea este avantajul inovației în cercetare. Președintele întrerupe. Ați uh, vorbit mai mult de 10 minute, dar ați vorbit uh, într-un dublu rol în calitate de raportor și raportor din umbră pentru uh, programul principal. Îi dau acum cuvântul colegului Zorinio, care o înlocuiește pe doamna Cabezon Ruiz, în calitate de raportor de, din umbră cu privire la probleme specifice. Doamna Cabezon Ruiz, aveți cuvântul. Como referiu, Uh, minha colega Cabeção Ruiz não pode estar presente. Eu vou. Uh... Îmi cer scuze că colega mea nu poate fi aici. Voi prezenta în uh, numele său comentariile sale, comentarii cu care sunt și eu de acord. Am uh, cosemnat uh, un număr mare de amendamente. În primul rând, vreau să îi felicit pe colegii Cristianelor și Danica pentru rapoartele excelente este adevărat că nu ați avut mult timp la dispoziție pentru activitatea dumneavoastră, dar rapoartele ne servesc drept temelie. Este vorba de program, un program esențial pentru viitorul cercetării în Uniunea Europeană și este un program important și pentru știință și tehnologie. În primul rând, s-a găsit în rapoarte un echilibru bun în între diversele interese. Există mai multe unghiuri care trebuie avute în vedere. Trebuie uh, maximizate beneficiile pentru societate și, în același timp, știința trebuie pusă în serviciul societății și să existe um, beneficii clare ale investițiilor. Este evident că sporirea um, bugetului este esențială, 120 de miliarde de euro pentru um, IMM-uri, dezvoltarea accesului liber și a științei libere. Aceste aspecte sunt legate de un subiect pe care îl vom aborda săptămâna aceasta, accesul la drepturile de autor și la modul de a genera cunoștințe. Apoi, excelența ca criteriu de evaluare. Acesta implică restricții în ceea ce privește inclusivitatea. De asemenea, trebuie să încurajăm și să motivăm tinerii cercetători, tinerii inovatori, să căutăm talente în ceea ce privește uh, egalitatea între egalitatea de tratament, trebuie să um, evidențiem și sinergiile între acest program și fonduri, alte fonduri uh, de finanțare. De asemenea, trebuie să încercăm să anulăm diferențele de dezvoltare între regiunile mai dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate fără să, ca asta să afecteze soliditatea propunerilor. Uh, propunerea unor clastere, acestea ar fi esențiale pentru rezolvarea unor probleme. De exemplu, clusterul sănătate, propus de colega mea, clusterul legat de cancer și bolile cardiovasculare, toate Acestea sunt aspecte importante. Orizont Europa trebuie să aibă legături cu alte programe. Suntem acum într-o epocă digitală, avem și mecanismul de interconectare a Europei, care este esențial pentru infrastructură. Programul um, InvestEU este esențial și pentru pârghile financiare. Trebuie să tratăm aceste programe în mod integrat, nu trebuie să separăm competitivitatea, coeren coerența și coeziunea. Aceste elemente se întăresc unele pe altele. Și astfel uh, vom putea să răspundem la nevoile cetățenilor mai bine. Înțeleg că este o sarcină dificilă, însă sper că ne vom ridica la înălțime și că vom ajunge la rezultate care se vor ridica la importanța, înălțimea importanței strategice acestui program și felicit din noi pe colegi. Mulțumesc! Colega Evgen care va będzie, zabierze głos w imieniu EKR-u. Bardzo proszę, kolego. Dziękuję Mulțumesc, uh, domnule Tonerovski, vă dau cuvântul. Děkovat kolegům, zpravodajům, protože, tak jak jste říkal, byli skutečně pod velkým časem. Um, mulțumesc colegilor, au fost sub presiunea timpului. Eu am fost raportor din umbră pentru cele două rapoarte. Voi încerca să prezint pe scurt ce mi se pare că merită să fie sprijinit de noi și ce ar trebui precizat. Cele 120 de miliarde de euro, ca să nu există dezechilibre, într-adevăr, cercetarea și inovarea sunt elemente decisive pentru succesul uh, Europei și pentru ca Europa să fie competitivă la nivel uh, Uh, internațional. În ceea ce privește uh, salarizarea egală, noi sprijinim acest aspect. Au existat uh, dezbateri neplăcute în echipele de cercetători din cauza diferențelor de salarizare și, după cum au spus și colegii, trebuie să avem o abordare unică în ceea ce privește salarizarea și astfel să nu existe invidii inutile. În ceea ce privește widening-ul, după cum s-a spus, uh, marca de excelență este importantă pentru munca științifică, însă, pe de altă parte, cifrele marchează un dezechilibru față de alte programe și poate ar trebui să motivăm mai mult echipele de cercetători pentru ca aceștia să participe la acest program. Domnul Nica s-a referit la poziția Marii Britanii. este greu de definit pentru că negocierile sunt în desfășurare și nu știm exact în ce categorie să plasăm Regatul Unit. Pentru noi, Regatul Unit este un caz aparte față de uh, Corea de Sud sau Israel. Și importanța cooperării pe termen lung cu Regatul Unit necesită sau impune găsirea unui echilibru corect pentru cooperare, Un avantaj nu doar al Regatului Unit, ci și al nostru. E vorba de programe științifice, unde chiar este necesar, uh, având în vedere discuțiile privind Brexit, să găsim uh, soluții. Cred că trebuie să enumerăm explicit, să menționăm explicit cercetarea spațială, care este între industrie și IT Cred că cercetarea spațială este un element fundamental și ar trebui menționat explicit ca să nu fie pe un loc mai jos decât ar merita. Apoi există regiunile în tranziție. Acolo avem amendamente în acest caz, programul ar putea să joace un rol important, dar trebuie să avem o abordare diferită. Sunt elemente esențiale pentru întreaga Europa. Este o unealtă științifică de care avem nevoie și este important să definim în acest pilon cum vor fi tratate aceste coregiuni. Le mulțumesc mult colegilor și mă bucur că am reușit în timp atât de scurt să găsim un limbaj comun. Mulțumesc foarte mult, uh, stimate coleg. Doamna Viring, uh, reprezintă al, deci dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor mei, domnului Nica și domnului Eller, pentru munca prestată într-un timp atât de scurt. Abia aștept să discutăm toate cele 3500 de amendamente. Voi, vom discuta împreună cu colegii și sper că până în noiembrie vom ajunge la o poziție de compromis. La grupul nostru politic am început discuția cu următorul obiectiv să uh, diseminăm excelența în Uniunea Europeană, să ridicăm uh, și să sporim competiția în Uniunea Europeană. Și acest lucru nu putem să-l facem decât investind în proiecte excelente, în industria noastră și în proiectele europene. Cu toate acestea, nu putem să negăm în continuare că există diferențe între statele membre. Trebuie să ne asigurăm că le acceptăm și de asemenea că suntem creativi în ceea ce privește soluțiile pe care le găsim. Dar am o părere diferită față de domnul Nica. La ALDE, noi nu observăm care sunt avantajele de a face subcategorii de excelență. De aceea, noi dorim mai multe șanse pentru găsirea de sinergii între diferitele mecanisme de finanțare europene. De asemenea, ar trebui să avem un 3% țintă pentru investiții, cercetare și inovație pentru fiecare stat membru, conform strategiei UE 2020. Permiteți-mi să mă concentrez asupra câtorva aspecte pe care doresc să le clarific împreună cu colegii mei în lunile care urmează. În primul rând, trebuie să vorbim concret despre alocările bugetare și despre uh, acest obiectiv de 120 de miliarde. Horizon 2020, uh, uh, cu acesta am dorit să începem un proces de simplificare. Dorim să îl continuăm și să sprijinim întru totul uh, declarația Comisiei de a uh, merge către o evoluție, nu către o revoluție. Cu toate acestea, nu ar trebui să ne temem să abordăm provocările cu care ne confruntăm în prezent. Uh, rezistența antimicrobiană, îndepărtarea plasticului din oceane, inteligența artificială, impactul asupra societății, supercomputerele, cuantica. Trebuie să alegem cu înțelepciune și să ne asigurăm că proiectele excelente au prioritate. Doresc să implementăm aceste proiecte și trebuie să ne asigurăm că știm ce, la ce să ne așteptăm. Așadar, trebuie să ne asigurăm că știm la ce să ne așteptăm de la procesul de planificare strategică. În calitate de deputat european, mă bucur să fiu implicată în program chiar și mai mult prin intermediul actelor delegate. Dar sper că acest lucru nu va încetini procesul. Cei mai importanți uh, actori implicați în, uh, cadrul de, în uh, programul cadru sunt universitățile, academicienii, cercetătorii, cei care investesc în inovație și trebuie să ne asigurăm că există continuitate și că procedura poate să țină pasul cu evoluțiile pe piață. Sunt de acord cu domnul Eller că ar trebui să păstrăm un echilibru între uh, cercetare și inovație. De asemenea, uh, cred că există multe oportunități la Consiliul European pentru Inovare. Însă, sunt preocupată pentru că uh, doar creșterea, că creșterea bugetară este alocată doar pilonului 3. Nu se poate să existe inovare fără cercetare. Și, de dragul continuității în inovație, trebuie să investim în fundație pentru a avea ulterior avantaje. Astfel, ajung la ultimul punct pe care doream să-l exprim și anume, întregul program este ambițios, astfel încât Uniunea Europeană să devină un competitor mai bun pe piața globală. Și eu voi sprijini acest obiectiv. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc, stimate domnule, pentru observațiile făcute. Și acum, în numele verzilor, domnul Dalonde. Thank you, Chair. Dear colleagues, um... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, legătură cu durabilitate, programele de cercetare și inovare au nevoie de o dimensiune climatică puternică. Investiții la timp în cercetare și inovare în întreaga Europa pentru a face față provocărilor climatice vor fi exemple importante în viitorul apropiat. În această vară am văzut care poate fi impactul schimbărilor climatice, valul de căldură, secetă, incendii, investiții în cercetare și inovare tehnologii relevante care trebuie să treacă din laborator pe piață, să se extindă rapid pentru a transforma economiile în coerență cu acordurile de la Paris. Prin urmare, am înaintat amendamente care să mărească substanțial ce alocat pentru climă și un sistem solid de monitorizare, un mecanism transparent care să asigure că Comisia respectă țintele. În programul actual lipsesc uh, sau există un deficit de 5% în ce privește îndeplinirea obiectivelor. Nu s-a făcut nimic uh, pentru a acoperi aceste lacune, lucru care trebuie să se schimbe. În al doilea rând, trebuie să menținem integritatea excelenței. E dificil uh, să acceptăm compromisuri în legătură cu criteriile de excelență, componenta esențială pentru a face programul de cercetare și inovare instrumentul cel mai de succes al Uniunii Europene pentru a face față provocărilor globale. Vedem că există o discrepanță, o lacună în Uniunea Europeană. Pentru a acoperi lacuna, avem diverse instrumente la dispoziție. Fiecare instrument trebuie utilizat adecvat, sinergii cu alte programe europene, o cale mai bună pentru a edifica excelența pentru toți în Uniunea Europeană. În al treilea rând, vrem un program deschis față de restul lumii. Există curente populiste și izolaționiste în Europa, dar trebuie să fim mai aproape de restul lumii. Credem că știința și inovarea se creează cel mai bine cu deschidere intelectuală, cu acces liber la rezultate în al patrulea rând, planificarea strategică ca instituție spre mai multă claritate în ce privește procesul de planificare strategică, nu putem da competența doar comisiei. Nu vreau ca Parlamentul să aleagă subiecte amănunțite, dar măcar să avem un cuvânt de spus în ce privește criteriile și prioritățile strategice ale programului de activitate pe care se bazează. Așteptăm cu interes o bună colaborare cu colegii pe aceste subiecte. Mulțumesc! din partea GUE avem doi vorbitori, domnul Silichiotis, raportor din umbră pentru programul cadru. Mulțumesc, domnule președinte. O să mă refer la raportul domnului Nica și la raportul colegului Elnep. Mai întâi vreau să-i mulțumesc domnului Nica pentru raportul redactat și în special pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o între grupurile politice. Cred că e cel mai bun rezultat posibil. GUE Angel privește aceste propuneri legate de Orizont uh, Europa, Orizont 2020, extrem de favorabil E foarte bine să examinăm nevoile reale din economie, să alocăm banii acolo unde e nevoie de ei. E nevoie de cercetare care să combată schimbările climatice, să promoveze dezvoltarea durabilă și, evident, <clears throat> să îmbunătățească și să mărească dezvoltarea avem experiența Orizont 2020 și cred ar trebui să ne propunem să îmbunătățim lucrurile. E nevoie de mai multă transparență, o mai bună organizare echipelor de evaluare, de asemenea să insistăm mai mult pe măsurile care trebuie adoptate pentru a sprijini micro-întreprinderile, IMM-urile, pentru a-și aduce contribuția la cercetare și inovare, pentru a mări calitatea, pentru a avea acces la fonduri. Vrem să combatem orice inegalitate care a existat până în prezent în ce privește accesul la finanțare. Vrem de asemenea să garantăm că orice date și cunoștințe create de cercetare sunt disponibile pentru toți în încheiere aș vrea să adaug că și elementul sănătate e extrem de important. Trebuie să continuăm să continuăm să utilizăm Orizont Europa pentru a continua cercetările în domeniul sănătății, bolile rare și cronice să dezvoltăm uh, terapii inovatoare, tratamente inovatoare. Iată un obiectiv extrem de important pe care trebuie să ne-l stabilim. Am uh, propus unele amendamente în acest sens. Mulțumesc. Acum, doamna Matias, în legătură cu programul specific. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș începe prin uh, ai mulțumi uh, domnului Eller pentru programul specific la care sunt raportor din umbră. Nu e prima dată că avem ocazia să conlucrăm. Cred că raportul e o bază de lucru foarte bună. Există multe elemente comune cu aceste programe, dar totuși există și unele aspecte de care mi-aduc aminte din orizont 2020 care trebuie subliniate. Neavând mult timp la dispoziție, o să mă limitez la elementele cele mai importante. Domnul raportor a precizat deja că în ce privește preocupările omenirii ar trebui să mergem mai departe. Iată motivul pentru care am propus un nou clasă științe umane și dezvoltare, vedem că se fac eforturi de a reduce importanța științelor sociale și umaniste. Trebuie din potrivă să transmitem un mesaj puternic, mai ales în ce privește investițiile Evident că avem nevoie de științe sociale și umaniste, avem nevoie de cercetare fundamentală. Nu există inovare fără cercetare, trebuie să consolidăm cercetarea fundamentală. Nu putem uh, nici să, să declarăm decesul științei fundamentale, pentru că aici e vorba de bazele inovației. Vom prezenta amendamente. care să țină cont de integrarea acestor științe sociale și umaniste în cluster, în domeniul sănătății. De eh, áreas de investigação que estão omitidas. Eh, Există o serie de domenii de cercetare unele legate de bolile nemolipsitoare, alte boli, cancerul, demența, bolile rare, diabetul de tip 2 schimbările climatice, Multe áreas cercetările marine, diverse domenii care nu sunt acoperite și trebuie să figureze. Cea mai mare îngrijorare a mea se legă de acestea. Pentru inovare e nevoie de cercetare și nu trebuie ca acest program să permită să se distrugă domenii esențiale pentru cercetare în științele sociale și umaniste și cercetarea fundamentală. Programul trebuie să garanteze și independența totală a cercetătorilor, Consiliul European al Cercetării și uh, să fie mai multă transparență și o bună definire a competențelor. Președintele, vă mulțumesc, stimată doamnă din partea EFDD, doamna D'Amato. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, principiul viteza față de calitate sau în detrimentul calității s-a aplicat uh, în uh, ce privește programul Orizont Europa și articolele respective. Aceasta e calitatea muncii secretariatului. În săptămâna următoare sper că nu, vene, nu ne vom uh, confrunta cu proceduri de a încerca să o luăm pe scurtătură pentru a elimina anumite elemente. De două trei grupuri politici maggiori. Două sau trei grupuri politice mai mari uh, ar prelua sarcina și nu asigură accesul democratic al grupurilor mai mici. În orice caz, E o chestiune importantă în ce privește ideea de a asuma responsabilitatea Parlamentului în procedura de codecizie. Acum două luni am făcut o propunere de a schimba conținutul acestei decizii pentru a deveni regulament. Atunci vi s-a părut că e ideea absurdă, dar acum văd că raportorul de fapt este de acord cu strategia noastră. și dacă s-ar fi aplicat imediat, am fi rezolvat problema cu serviciul juridic al Consiliului. N-ar fi facilitat sarcina. Voi continua să apăr poziția Parlamentului. Vom lucra în paralel pentru a avea un bun text de compromis care să meargă în direcția îmbunătățirii programului pentru finanțarea cercetării și inovării în avantajele universităților, centrelor de cercetare, al IMM-urilor și a tuturor cetățenilor europeni. Contribuția noastră la programul cadru s-a concentrat în special pe cinci aspecte. Din punct de vedere structural, diverse amendamente se referă la conceptul cluster utilizat de comisie în mai multe țări, inclusiv Italia și Germania. Acest concept de cluster e ambigu, e utilizat în alte planuri și proiecte. Vrem să punem un accent mai mare pe fonduri care să meargă la dezvoltare în ce privește schimbările climatice, în special emisii de carbon zero până în 2050. Totul trebuie să se concentreze cum să eliminăm treptat combustibilii fosili. Comisia dă un rol uriaș industriei și pieței, care desigur că sunt relevante, dar după părerea noastră acestea ar trebui să fie în uh, context, având în vedere valoarea cercetării pentru societate. Am introdus mai mult echilibru în text, dând priorități corecte și adoptând uh, cel mai bun răspuns pentru principiile incluse în tratatele europene. Am încercat de asemenea să subliniem faptul că orice speculație și utilizare riscantă de fonduri trebuie evitate. Am readus instrumentul pentru IMM-uri cu o garanție specifică pentru IMM-uri pentru a le da posibilitatea să conducă în ce privește accesul la fonduri pentru cercetare și inovare. Iată principalele domenii în care am intervenit în text și sperăm că vor putea contribui la îmbunătățirea textului propus de comisie. Mulțumesc. Thank you. Președintele, mulțumesc foarte mult, doamnă, pentru discurs. Acum ceilalți vorbitori. Doamna Ghiun. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să vă văd. Mai întâi aș vrea să-i mulțumesc lui Dan și lui Cristian pentru volumul mare de muncă detaliată într-o perioadă scurtă de timp. Aș vrea să subliniez că nu sunt hologramă, spune vorbitoarea. Chiar sunt prezent aici fizic. Regatul Unit continuă să fie stat membru și din punct de vedere legal și politic. Dan și Cristian, vreau să vă mulțumesc pentru sprijin. După cum spuneți de multe ori, nimic nu e convenit până nu e convenit totul. Două milioane de britanici s-au răzgândit. Începește calendarul pentru această uh, propunere legislativă. Suntem stat membru și vrem să jucăm rolul de plin. Salut propunerile comisiei sunt de acord cu multe din cele spuse de Dan și de Cristin, mai ales în ce privește creșterea bugetului în domeniul plus valorii europene, concentrarea pe simplificare în baza implementării experiențelor din orizont 2020. Salut ce s-a spus și în legătură cu genul, sugestia lui Dan de a fi integrat adecvat în cercetare și inovare în conținut, dar sunt de acord și cu ce au spus Cristian și alți vorbitori și Carlos în legătură cu nevoia ca aceste fonduri să nu fie independente, ci să fie integrate în alte programe europene, ca să fim siguri că oamenii care sunt în cercetare, dezvoltare, pot să progreseze ca până la urmă să aibă acces la excelență. Să nu lăsăm pe nimeni în urmă, să avem un mecanism care să le dea posibilitatea să țină pasul. Cred că trebuie să insistăm mai mult pe excelența în cercetare, colaborarea internațională pentru a asigura că excelența și deschiderea față de principiile mondiale rămân în centrul acestor programe. Sunt puncte suplimentare care trebuie incluse explicit. Ar fi nevoie de a avea științele sociale, științele umaniste, ca parte a centrului activității de cercetare pe care o sprijinim ce pare să se desprinde e un consens politic între grupuri în legătură cu aceste două fonduri și sunt foarte mândră de munca depusă până acum și a saluta cooperarea bună, deschiderea și transparența. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumim, Tereza, o declarație formidabilă la începutul discursului, pentru care îți mulțumim și pentru celelalte observații. Urmează domnul Gaier. Ja, ich fürchte, ich muss Ihre Geduld noch mal ganz kurz strapazieren. Îmi cer scuze, dar um, voi mai apela la răbdarea dumneavoastră o dată, pentru că sunt patru puncte care sunt importante pentru mine. În ceea ce privește misiunile și proiectele de cercetare, nu doar uh, industria trebuie luată în considerare, ci consider că și societatea civilă și organizațiile de cercetare uh, joacă un rol foarte important. Mă alătur celor spuse de verzi în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice, cărora ar trebui să li se acorde mai multă atenție. Și eu sunt în favoarea ideii de a merge pe direcția programelor de excelență și a cercetătorilor care le promovează. De asemenea, vreau să subliniez încă o dată un punct pe care l-am precizat și în ceea ce privește CFM-ul. Trebuie să ne asigurăm că uh, programul acesta rămâne unul civil. Mulțumesc! Uh, thank Mulțumesc foarte mult! Acum e momentul pentru Comisia Europeană. Domnul Buce, director adjunct la DG Research și Inovare. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să le Mulțumesc distinșilor deputați, în special celor doi, doi raportori, domnul Nica și colegul, pentru rapoarte și amendamente. Numărul de amendamente înaintate arată interesul deosebit și angajamentul dumneavoastră de a consolida și clarifica propunerile. Munca dumneavoastră de mare viteză pentru care vă exprim recunoștință. Cum a spus și domnul președinte, sperăm că va fi posibil ca cele două instituții să ajungă la un acord politic uh, cât mai curând și vește Orizont Europa. Acum în legătură cu temeiul legal și apoi unele uh, vești, noutăți și apoi ceva în legătură cu amendamentele legate de chestiune cheie. În legătură cu temeiul legal, după cum a spus domnul Ele, mai multe state membre au cerut uh, serviciului juridic al Consiliului să prezinte un aviz în legătură cu temeiul legal pentru acest program și, într-adevăr, Serviciul Legal al Consiliului a propus să se elimine un articol 1873 din propunerea Comisiei, ceea ce ar lăsa articolul 182, liniatul 4, ca singur temei legal, îndepărtându-se de procesul legislativ obișnuit, lăsând Parlamentul European doar cu un rol consultativ. Discuții în cu subiect sunt în derulare. Cu toate acestea, se pare că mai multe state membre vor să meargă pe linia propusă de serviciul juridic al Consiliului, în special pentru că temeiul legal e văzut ca stabilind un precedent pentru viitor. Cu toate acestea, Comisia consideră că propunerea ei e solidă și robustă pe plan legal și, prin urmare, își apără propunerea. Deci, vă asigurăm că noi vom insista pe această propunere cu procedura legislativă obișnuită pentru programul specific. În legătură cu planificarea strategică, nu uitați, scopul planificării strategice ca proces în orizont Europa este de a pregăti terenul pentru a pregăti programele de activitate. Pentru Orizont Europa vrem să introducem mai multă transparență și co-crearea cu alte instituții și cu factorii implicați să dăm ocazia ca statele membre și Parlamentul să se implice cu mult înainte de procesul oficial de comitologie pentru programul de activitate. Deci cred că intenția noastră e cea corectă și propunem pentru acest proces să existe deschidere pentru alte instituții, eventual uh, sprijinit de concluzii ale Consiliului și o rezoluție a Parlamentului. Ar fi calea cea mai simplă și eficace de avansat dacă toate părțile manifestă flexibilitate pentru prioritățile socioeconomice, așa cum s-a subliniat de către unul dintre eurodeputați. În acest context, Comisia consideră că actele delegate pentru planificarea strategică ca nefiind instrumentul adecvat, întrucât planificarea strategică nu e menită să suplimenteze sau să modifice actul legislativ care este scopul actelor delegate. În același timp, cred că ar trebui să fim precauți tocmai pentru a avea suficientă flexibilitate și a respecta calendarul propus, trebuie să fim precauți să nu ne pripim cu concluziile că actele de punere în aplicare ar fi o mai bună cale de urmat, dar desigur că suntem gata să mai discutăm pentru a găsi soluții. În legătură cu bugetele, vă mulțumesc pentru sprijinul continuu în ce privește bugetul pentru un nou program, am luat notă de unele amendamente care sugerează o creștere substanțială pentru partea de excelență și scăderea pentru alte elemente. Nu o să vă surprindă că noi considerăm că propunerea noastră e echilibrată și o distribuire echitabilă între cei trei piloni și între ei, dar desigur că suntem deschiși să mai ascultăm argumentele dumneavoastră. Sunt idei de a limita flexibilitatea bugetară, de a o reduce de la 10 la 5%. Și aici aș vrea să reamintesc că propunerea CFM în ansamblu, Comisia a adus argumente ferme că flexibilitatea e un învățământ uh, din experiența anilor trecuți și vă aduceți aminte cu siguranță de un moment de criză în care această flexibilitate, care a fost foarte utilă pentru noi toți. În discuție s-a adus problema structurii clusterelor de la pilonul 2, o propunere dorea să împărțim într-un cluster de societate inclusivă și una de societăți sigure. Credem că asta s-ar îndepărta de filozofia centrală a Comisiei pentru clusterele propuse, de a ne îndepărta de la inovare pe sectoare la inovare sistemică. Sunt așadar argumente de a împărți aceste două clustere, dar din nou, noi vedem un risc major că asta ar stabili o tendință de a reveni la o abordare bazată pe sectoare. Apropo, am văzut deja la Consiliu unde s-au lansat idei de a ne îndepărta, de a trece de la 5 la 8 clustere. La un moment dat trebuie să fim cinstiți și nu putem să le mai spunem clustere, să le spunem sectoare, după cum stau lucrurile în prezent. Această tendință s-a îndepărtat de ce a încercat să asigure propunerea pentru o nouă generație de programe cercetare și dezvoltare. În legătură cu diviziunea inovației, sprijinim obiectivul de a reduce această discrepanță, iată motivul pentru care am propus un buget de a face schimb de excelență, bugetul să se dubleze. Cu toate acestea, conținutul și obiectivele pentru a reduce cu 50% această diviziune pune anumite semne de întrebare, echilibru între diverse elemente ale Orizont Europa, modul în care s-ar putea cuantifica, măsura și impactul noilor măsuri care s-ar putea disocia de impactul măsurilor naționale, care sunteți de acord că sunt importante pentru a reduce această diviziune în ce privește inovația. E clar că participarea uh, altor țări e un obiectiv al propunerii, deci sugestii suplimentare cum să facem asta ar putea fi examinate cu siguranță, cum ar fi ideea extinderii acelor burse și fellowship, după cum s-a propus în programul specific. Cu toate acestea, trebuie să nu scăpăm din vedere de excelența și principiul care vizită elementele esențiale programului. Noi, criteriul pentru ierarhizarea propunerilor ar putea să pară să se îndepărteze de la acestea. În mod asemănător, considerăm că o parte a reușitei Consiliul European al Cercetării e concentrarea pe excelența științifică. Noi criterii de a privi aceste propuneri, prin urmare, riscă să submineze acest aspect. Evaluarea sistemului respectiv nu a arătat o nevoie de evaluare enorm pentru a atenua anumite favorizări pentru anumite elemente bine stabilite, ușor de înțeles, dar dificultatea de a redefini evaluarea trebuie să fie avută în vedere, inclusiv nevoia de noi criterii de eligibilitate, anonimitatea, o povară administrativă suplimentară, un risc mai mare de excludere a propunerilor din cauza ineligibilității și incertitudine legală mai mare pentru solicitanți. Există de asemenea o lipsă de dovezi de subreprezentare ca parte a programului cadru în legătură cu această îngrijorare, mai ales în comparație comparații cu noi cercetări. În legătură cu introducerea unor niveluri de rambursare pentru toți cercetătorii care participă la program. Ar trebui să că Orizont Europa nu plătește salarii cercetătorilor, ci rambursează costuri reale pentru organizații. Deci, uh, finanțatorii naționali de inovare, ceea ce vă întrerup, uh, spune președintele, dacă ați putea vorbi mai rar, pentru că interpreții nu reușesc să țină pasul cu dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte, o să încerc. Deci puțin mai lent, vă rugăm. În ce privește nivelurile armonizate de rambursare pentru cercetătorii care participă la program, cred că ar trebui să ținem cont de faptul că nu plătim salarii, ci rambursăm, decontăm cheltuielile pentru organizația de cercetare, pentru munca de cercetare desfășurată. Deci angajatorii din statele membre decid salariile și nu ține de competența UE să ceară o scară unică de salarizare pentru cercetători în întreaga Europa. Cu toate acestea, suntem receptivi la această problemă și propunerea noastră de a accepta rate orare până la costurile maxime acceptate pe plan național sau instituțional, inclusiv orice remunerare bazată pe proiect. Ar trebui să subliniem de asemenea că costurile medii de personal, mai ales pentru persoanele implicate în orizont 2020 la granturile respective, sunt considerabil mai mari decât media națională pe țară în sectoare economice comparabile. În legătură cu sinergiile, suntem de acord că Orizont Europa trebuie să fie integrat ca program în peisajul general al programelor de finanțare din Uniunea Europeană și sprijinim ferm ideile de îmbunătățire a acestor sinergii. În legătură cu cooperarea internațională, Comisia, prin propunerea ei, vrea să continue deschiderea generală pentru participare, cooperare țintită, acțiuni pe scară internațională fără precedent și să extindă deschiderea la asocierea de țări terțe în conformitate cu tratatul, în centrul strategiei privind cooperarea internațională, în cercetare și inovare, stau principiile interesului comun și beneficiului reciproc. Deci propunerea vrea să mențină posibilitatea ca cercetătorii europeni să facă echipe cu unii dintre cei mai buni pe plan mondial în domenii concrete. Nu trebuie să eliminăm motivarea țărilor de a se asocia și de a contribui la program. Pe de altă parte, un aspect foarte justificat, propunerea Comisiei pentru regulile de participare oferă instrumentele care să apere adecvat interesele specifice ale Uniunii în contextul participării de țări terțe, entități și în lumina exploatării rezultatelor. În legătură cu IC, sprijinim uh, Um, aceste idei cu Consiliul European pentru Inovare. Evident, după cum mulți membri Parlamentului au subliniat deja, vom continua să sprijinim inovarea incrementală, vom asigura că e suficient guvernată de proiecte de colaborare de pilonul 2 și prin sprijinul pentru inovare în ecosisteme și la Institutul European de Inovare din pilonul 3. Aș vrea să spun că e important pentru textul legal să mențină acest caracter și să nu devină vehicul pentru declarații politice generale. În legătură cu misiuni și parteneriate, salutăm sprijinul dumneavoastră pentru unul dintre elementele principale a program și faptul că sunt de acord cu obiectivul de a raționaliza parteneriatele. Președintele, stimate domn, îmi pare rău, dar nici comisarii nu vorbesc atât de mult la noi. Mulțumesc. Da, e foarte interesant ce spuneți, dar uh, vă rog să trageți niște concluzii. Doresc să vă mulțumesc pentru sprijinul uh, oferit uh, Comisiei Partenerilor și mai ales pentru dorința de a finaliza aceste parteneriate. Bugetul privind misiunile a fost, uh, a întâmpinat dificultăți, dar uh, sperăm că pe viitor uh, se va bucura de mai mult sprijin. În concluzie, mulțumesc încă o dată celor doi raportări pentru rapoartele lor, pentru amendamentele înaintate și pentru șansa pe care mi-au oferit-o de a îmi prezenta punctul de vedere cu privire la proiectele de amendament. Și îmi cer scuze dacă am vorbit prea mult. Da, a fost într-adevăr un discurs uh, foarte lung, uh, precum și remarcile dumneavoastră și aș vrea să-i rog pe cei doi raportori să tragă concluziile, să sintetizeze această dezbatere. Domnul Danica, în primul rând. Uh, aș vrea să mulțumesc contribuțiilor care au fost exprimate în această seară din partea tuturor raportorilor, din partea celorlalți colegi din Comisia ITRE. Uh, și uh, să răspund doar că urmează o perioadă foarte uh, complicată în care va trebui să găsim amendamentele de compromis și să lucrăm la cele peste 1400 de amendamente pe care le am eu în raportul meu. Domnul Eller are și el 1800, să anunț o perioadă foarte intensă. Aș vrea să fac doar două clarificări. În privința UK-ului există un punct de vedere legal exprimat de serviciile legale ale Parlamentului care ne-au spus să nu atingem acest subiect, pentru că el va fi exclusiv tratat în cadrul uh, Comisiei de Negociere uh, cu Regatul Unit. Iar în privința excelenței, cred că este o chestiune care n-am uh, explicat-o suficient de bine. Sub criteriile se referă doar la situația în care două proiecte sau mai multe au același scor. Deci, același scor și atunci, dacă au același scor, cum le diferențiezi? Și atunci subcriteriile au fost introduse tocmai pentru ca să poată să existe o diferențiere între două sau mai multe proiecte care au același scor, situație care este des întâlnită în acest moment datorită numărului foarte mare de proiecte de o calitate eh, excelentă care, a fost, eh, care sunt eh, prezentate de către cei din Uniunea Europeană și țările asociate. Mulțumesc! Uh, thank you very much, Mulțumesc foarte mult, uh, stimate coleg. Uh, și acum domnul Cristian Elar. În final, mă voi exprima în limba germană. Încă o dată, mă interesează câteva aspecte de bază. În ceea ce privește cele 120 de miliarde, nu trebuie să ne gândim că vorbim despre o sporire a bugetului. Acești bani uh, sunt pentru uh, obiectivele menționate de către Consiliu. S-a vorbit de 3%, deci vorbim de peste 180 de miliarde uh, care ar fi trebuit să fie alocate inițial. Însă, în fiecare an și nu numai acum, așa s-a întâmplat de-a lungul timpului, uh, programul uh, de cercetare a suferit tot felul de reduceri bugetare, ceea ce a adus la o serie de impedimente de-a lungul timpului. Sigur că nu vreau să fiu mai catolic decât papa, însă a sosit uh, momentul ca pentru toate aceste păcate să se plătească și uh, pentru că au existat atâtea reduceri, e bine, uh, Trebuie să ne gândim la acest buget de 120 de miliarde și dacă nu vom face acest lucru, dacă nu vom obține acești bani, atunci trebuie să ne gândim că nu vom mai fi conectați la domeniul uh, inovării de la nivel mondial, pentru că există o competiție foarte importantă cu China, Japonia, Corea de Sud, America de Nord, Sigur că au un, acolo au un președinte mai exotic, dar în ceea ce privește bugetul pe această direcție este mult mai mare decât cel uh, alocat de Europa. Așadar, concurenții noștri au înțeles cât de important este acest domeniu. Așadar, nu sunt uh, în niciun fel dispus, nici retoric, nici politic, să discutăm despre o creștere a bugetului. Nu aici este vorba despre o alocare bugetară. Acestea sunt cifrele asupra cărora s-a decis și așa trebuie să le privim. Iar uh, în ceea ce privește uh, aceste aspecte, 8 din 10 locuri de muncă care au fost create în ultimii 15 ani în Europa se bazează pe inovare ideea din anii 90, revoluția din uh, domeniul serviciilor, că aceasta ar duce la crearea de locuri de muncă, e bine, aceasta s-a dovedit a nu fi corectă. Noi nu ne vom tăia unii altora părul, nu ne vom face freza, ci uh, modelele sociale din Europa vor putea fi finanțate numai dacă vom fi suficient de inovatori și vom reuși să creăm astfel locuri de muncă să ne plătim impozitele și să creăm în acest fel o lume uh, mai bună. Ultima concluzie. Îi rog uh, pe toți colegii care sunt dispuși să facă acest lucru să analizeze toate detaliile din amendamente. Să nu uh, pună accentul mai degrabă pe viteză în detrimentul calității. Avem uh, 24 de grupuri de lucru am discutat cu peste 900 de părți implicate. Deci nu pur și simplu a căzut din cer uh, toate aceste idei ale noastre și dintr-o dată le-am trezit că scriem un program de cercetare. Nu, am lucrat foarte atent în grupurile de lucru împreună cu actorii implicați pentru a îmbunătăți acest uh, program. Și viteza în detrimentul calității ei bine, este foarte important să subliniem anumite lucruri în ceea ce privește art- inteligența artificială, fizica cuantică, în parte în ceea ce privește uh, protecția mediului. Ei bine, avem un avantaj de 2-3 ani față de alte părți ale lumii și nu ar trebui să pierdem acest avantaj. Acum 20 de ani, acum 10 ani, 5 ani, uh, aveam uh, un avantaj care nu era așa de considerabil. Dar dacă dorim o misiune pe fizică cuantică, uh, spunem că dorim uh, computere pe această direcție, dar dacă avem nevoie de 2 ani pentru a cădea de acord cu privire la acest program și apoi de alți 2 ani pentru a face următorii pași, e bine, atunci vom rămâne în urma celorlalți, în urma Chinei, în urma americanilor care merg și ei pe aceeași direcție. Așadar, aici nu e vorba despre viteză în detrimentul calității, ci este vorba despre faptul că procesele noastre sunt mult prea lente și atunci pierdem pur și simplu vremea și pierdem avantajul pe care îl avem față de alți concurenți. Iar eu cred că suntem pregătiți să decidem rapid și sper că vom uh, avea propuneri rezonabile pe masă. Consiliul ultima oară nici măcar nu s-a gândit atât de mult la aceste lucruri. Negocierile au fost blocate foarte mult pentru că Consiliul, la Consiliul pentru Concurență, nu a reușit să asigure anumite părți ale programului. A citit uh, anumite părți ale programului și apoi a mai așteptat trei luni aceasta nu era calitate, ci era pur și simplu o tergiversare a procesului. Și așa ceva nu este acceptabil. Președintele, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc așadar ambilor uh, raportori și tuturor raportorilor din umbră pentru deschiderea lor și pentru munca cât se poate de uh, eficientă. Cu aceasta am încheiat punctul 5 de pe ordinea de zi, de asemenea și punctul 4. Trecem așadar la punctul 6 și anume instituirea programului Invest EU. Raportor este domnul Sean Kelly, care tocmai uh, sosește. Vă mulțumesc foarte mult. Permiteți-mi să subliniez încă o dată că pentru acest dosar, raportorul a venit cu un uh, proiect de aviz înainte de vacanța de vară. Acesta reflectă angajamentul uh, Comisiei ITRE uh, tot în cadrul acestui mandat. De asemenea, Permiteți-mi să vă spun că trecem acum la dezbatere. Sean Kelly, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mă bucur să fiu aici. Este o bucurie să fiu raportor uh, pe marginea acestui uh, dosar foarte important și înainte de a intra în detalii, vreau să spun că uh, mă bucur de succesul pe care l-a putut până acum și Sper să putem să investim în continuare 650 de miliarde de euro. Acesta este un stimulant important pentru competiție, pentru economie și, de asemenea, un ajutor important pentru IMM-uri în vederea creării de uh, locuri de muncă și în vederea atingerii obiectivelor uh, mileniului. În ceea ce a spus uh, colegul Cristian Eller, lucrurile da, se leagă. Planul Juncker a fost introdus în 2014, iar um, acest program de investiții ne permite să uh, fim mai uh, concreți în programele noastre de investiții, să venim cu reguli pentru IMM-urile noastre și să ajutăm diferitele sectoare uh, acolo unde este mai multă nevoie. Acesta este o parte a succesului EFSI. Investițiile în Uniunea Europeană sunt în continuare sub nivelul din 2009. A susțin momentul să investim în economiile noastre. Cristian uh, s-a referit la concurenții noștri și, într-adevăr, uh, a venit și o problemă suplimentară, Brexitul, care a adus uh, multe probleme. Din acest motiv, este foarte important să continuăm cu instrumentele pe care le avem și să încurajăm investițiile și în următorul CFM. M-am concentrat pe câteva ajustări uh, la propunerea comisiei pentru a o face să funcționeze mai bine și pentru a mă asigura că se vor atinge obiectivele de investiții. În primul rând, mă interesează guvernanța. La modul general, uh, trebuie să ne asigurăm că guvernanța va fi transparentă atunci când se va ține cont de proiecte și că uh, va fi acordat sprijin acestora. Este nevoie de o expertiză corespunzătoare și, de asemenea, cred că ar trebui să evităm să reinventăm roata. De aceea propun să inversăm structura de guvernanță și să mergem uh, pe aceleași idei pe care s-a bazat și până acum EFSI, pentru că uh, a fost încununat de succes. Trebuie să se decide dacă operațiunile sunt conforme cu politicile Uniunii Europene. Eu am introdus însă un comitet director care să um, coordoneze toate aceste aspecte uh, și în care să fie reprezentate instituțiile europene. Acest comitet va fi mandatat să verifice dacă um, fondurile sunt utilizate în conformitate cu politicile strategice ale Uniunii Europene va fi uh, consiliat de un uh, consiliu uh, consultativ, care de asemenea va fi propus de către comisie. Poate să aibă o configurație dublă și de asemenea comisia va fi reprezentată în acest consiliu. Abordarea comisiei trebuie să fie mai transparentă, trebuie să existe o selecție și să fie filtrate acele proiecte care nu sunt în conformitate cu politicile Uniunii Europene. Acest uh, sistem de evaluare, mi s-a spus că ar trebui să fie introdus. Va trebui să discutăm cu raportorii din umbră despre această posibilitate a scoreboardului. De asemenea, trebuie să existe expertivă în ceea ce privește uh, investițiile. Este nevoie de expertiza corectă, mai ales în ceea ce privește atingerea uh, obiectivelor din domeniul protecției mediului și energiei până în 2030. Este foarte important să ne asigurăm că comitetul de expertiză este uh, dotat cu cunoștințele corespunzătoare astfel încât să-și facă bine treaba. În ceea ce privește alocarea garanțiilor Uniunii Europene, vreau să mă asigur că există uh, roluri bine delimitate pentru toți actorii implicați. Uh, Banca Europeană de Investiții și celelalte bănci trebuie să uh, aibă roluri bine delimitate. Alocările uh, trebuie uh, făcute cât se poate de clar și trebuie să ne asigurăm că există o diseminare geografică corectă. Elementul adiționalității este de asemenea important, a fost inclus în propunerea Comisiei trebuie să existe certitudinea uh, corespunzătoare, de aceea eu am introdus un uh, articol suplimentar atunci când vorbim despre adiționalitate. Trebuie să ne concentrăm pe eșecurile de pe piață pentru a îmbunătăți situația investițiilor. Investițiile în garanții europene trebuie făcute și susținute de către noi. O schimbare importantă este că nu ne vom concentra pe proiectele cu risc important, și cred că acesta este un aspect pozitiv. Condițiile de investiții trebuie să fie astfel mai bune în prezent decât uh, au fost acum patru ani. Un alt punct pe care doresc să-l menționez și știu că depășesc puțin timpul alocat este importanța uh, Consiliului Consultativ. Am modificat textul prin uh, proiectul meu de aviz și am spus că Uh, acest board consultativ uh, joacă un rol important, el informează cetățenii și uh, companiile cu privire la proiectele posibile și oferă feedback în ceea ce privește uh, evoluțiile. Cred de asemenea că este foarte important să ne asigurăm că uh, programul de investiții se concentrează pe IMM-uri. 30% din finanțare merge către IMM-uri. Trebuie să facem mai mult acum prin intermediul InvestEU. InvestEU simplifică procesele fundamentale, grupând anumite instrumente uh, într-un singur pilon. Acest lucru este bun. Felicit de asemenea uh, InnovinFin și celelalte programe care au contribuit la realizarea acestuia. Trebuie să ne asigurăm că programele sunt conforme cu obiectivele noastre și că în felul acesta vom reuși să promovăm uh, proiecte în domeniul protecției mediului, energiei, uh, și în sectoarele care sunt prioritare pentru noi. În uh, circumscripția mea uh, au uh, avut loc o serie de întâlniri pe aceste teme și am invitat actorii implicați să participe la discuții pentru a îmbogăți discuția. Un lucru a reieșit cât se poate declar, că există un apetit mare pentru programe de investiții și că investițiile europene sunt foarte importante pentru toată lumea. Președintele întrerupe. Avem uh, la îndemână instrumentele necesare pentru a transforma programul într-o poveste de succes. Președintele, mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Nu am uh, măsurat timpul pe care uh, l-ați consumat, așadar ați avut tot timpul de pe lume la dispoziție. Domnule Cofford, în calitate de raportor din umbră, aveți cuvântul. Mulțumesc, îi mulțumesc lui Sean Kelly pentru activitatea minunată și aștept cu interes să cooperăm în următoarele săptămâni. Cred că domnul Kelly consolidează propunerea legislativă cu raportul său și am văzut multe elemente pozitive în raport. Cu Invest EU avem șansa de a făuri ce ar trebui să sprijine pe viitor uh, Uniunea Europeană și uh, principiile pe baza cărora vom face investiții. Noi am recunoscut că putem folosi puterea politică pentru a direcționa investiții în zonele unde ni se pare necesar. Sper că odată cu Invest EU vom ajunge la un compromis și că pe viitor ne vom folosi de acest instrument. În amendamentele mele mă voi axa pe zonele unde avem competențe și pe câteva puncte care cred că ar trebui să fie în nucleul acestei propuneri. Trebuie să întărim modurile de a conecta Europa, fie digital, fie prin infrastructură, în orice mod posibil. Așa cum a spus și raportorul, trebuie să conectăm, să interconectăm mai mult Europa apoi să mm, investim în cercetare, în tehnologii și să le aducem pe piață și, bineînțeles, să investă, investim pentru a combate schimbările climatice cu noi mm, metode tehnologice. Știu că raportorul și cu mine suntem pe aceeași lungime de undă privind multe aspecte și aștept cu interes să lucrăm împreună și sper că vom găsi multe compromisuri. Mulțumesc! Mulțumesc pentru discurs. În numele verzilor, doamna Mes. Mulțumesc uh, foarte mult! Îi mulțumesc mult domnului Kelly pentru activitatea sa. Uniunea Europeană are mare nevoie de investiții în contextul restricțiilor bugetare. Este nevoie de mai multe investiții pentru a ne pregăti angajații, pentru a înlocui infrastructura, pentru a profita de economia digitală, pentru a crește competitivitatea noastră și pentru a accelera tranziția către o economie mai puțin dependentă de cărbune. InvestEU ar trebui să îi responsabilizeze pe cetățeni și pe lucrători și să le ofere oportunitatea unor formări pentru ca ei să poată face față tranziției. De asemenea, vrem să avem o economie cu 0% carbon până în 2050 cel târziu. InvestEU ar trebui să fie un instrument care să ne ajute cu această tranziție ecologică. Nu este surprinzător că în amendamentele mele voi insista pentru ținte mai înalte în ceea ce privește cheltuielile ecologice. Trebuie să ne asigurăm uh, că investițiile Uniunii Europene în mediu sunt în linie cu acordul de la Paris. Una din cele patru ferestre ale InvestEU este în um, pregătirea pentru uh, tranziția ecologică. Nu putem să permitem poluarea în celelalte patru um, direcții din acest program. Domnule raportor, apreciez uh, definirea adiționalității. InvestEU trebuie să sprijine proiecte care altfel nu ar fi finanțate. Trebuie să ne asigurăm că banii uh, îi ajută pe beneficiarii intenționați și că își ating scopul. De aceea aș dori să consolidez această definiție axându-mă și pe beneficiile sociale. O altă prioritate este structuri de guvernanță transparente, să avem grupuri uh, directoare și uh, comisii consultative. Trebuie să fie grupuri echilibrate atât uh, și din perspectiva genurilor și de asemenea, trebuie să avem un tablou de bord. Domnule raportor, apreciez amendamentele privind um, bandele regionale pentru ca toate regiunile și țările să aibă acces la aceste um, bande. Și sunt de acord cu agregarea proiectelor mici um, și astfel întărirea acestor proiecte. Mulțumesc și aștept cu interes să colaborez cu dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează în numele Guie, doamna Sacorafa. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând îi mulțumesc și eu, uh, raportorului, domnului Kelly, pentru proiectul de fi pe acest dosar extrem de important. Vreau să subliniez acest lucru. Însă, nu salut crearea noului program Investiu. Investițiile strategice până acum Chiar dacă acceptăm cifrele sau în zona unde coeziunea politică a fost uh, afectată. Avem puțin timp la dispoziție pentru asta. Proiectul a fost lansat în uh, februarie 2017.